drastic emisiile în termen de o săptămână. Tocmai de aceea avem aceste aranjamente de tranziție. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnule Kramer, și felicitări pentru uh, activitatea excelentă. Votul este programat pentru mâine la ora 12 și următorul punct de pe ordinea de zi și ultimul din această seară, raportul HASI, referitor la obligațiile operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn. Și aș dori să îi mulțumesc doamnei uh, Hasi pentru că s-a ocupat de acest raport pentru că acest raport uh, a fost uh, trebuia să fie făcut de altcineva care a plecat în altă parte, așa încât îi dau cuvântul doamnei raportor acum pentru patru minute. Dragi colegi, aș dori să vă, să-i mulțumesc foarte mult uh, doamnei Lucas, care a fost raportorul inițial și aș dori să le mulțumesc și negociatorilor din partea celorlalte grupuri politice pentru cooperarea excelentă de care au dat dovadă. Mulțumim și Spaniei, care a condus negocierile la nivelul Consiliului și mulțumim de asemenea și Comisiei. Comisia și Consiliul și-au schimbat în mod uh, fundamental pozițiile inițiale astfel încât uh, uh, Uniunea Europeană își poate închide piața pentru produsele uh, obținute prin exploatare forestieră ilegală. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără a avea și acordul și înțelegerea Parlamentului. Este foarte clar că avem nevoie de o interdicție pentru persoanele care uh, inițial plasează pentru prima oară produsele ilegale pe piață. Asta este o mare îmbunătățire. și trebuie să putem să uh, avem o trasabilitate a produselor din lemn uh, folosindu-ne, spre exemplu, de lemnul din uh, mobilă. Deci nu am vrut să, ca regulamentul să se aplice doar la prima parte a lanțului de aprovizionare. Există implicații pentru toată lumea, deci toată lumea va avea o răspundere și va avea grijă ca lemnul ilegal să nu intre pe piața europeană. Regret faptul că Consiliul nu uh, acordă suficientă importanță sau importanța cuvenită acestei, acestui act legislativ. și încălcările grave ale de exploatare forestieră ilegală ar trebui să fie considerate uh, infracțiuni și pedepsite penal. Există acest concept al riscului neglijabil și am încercat să vedem care este contextul în care apare acest uh, concept. Mie mi se pare că este un risc care în practic ar fi zero. Spre exemplu, legile privitoare la OMG-uri sau SB sau uh, igiena alimentară sau cosmetice sau pesticide. Parlamentul acceptă acest concept de risc neglijabil și consideră că el înseamnă un risc care în practică este de fapt zero. Și aș dori să menționez faptul că Uh, produsele care, deci hârtia folosită la tipărituri au fost uh, eliminată de aici sper că asta să nu devină o problemă pentru tipărirea diverselor uh, cărți și așa mai departe. 20% din, despă, din despăduriri se datorează acestor exploatări forestiere ilegale și care acestea conduc și la uh, pierderea biodiversității. Uh, și cu ocazia asta pierdem uh, plante medicinale care nici măcar nu au fost cercetate. Noi, Uniunea Europeană, încearcă de ani de zile să combată uh, această exploatare forestieră ilegală, dar în același timp suntem cea mai mare piață pe care uh, lemnul poate fi introdus. Și în ciuda discursurilor sfărăitoare, ne-am trezit că permitem, practic, exploatarea forestieră internațională. Uh, Interzicerea acesteia este un pas extraordinar înainte și este un exemplu al modului în care Uniunea Europeană poate să devină o soluție a problemelor globale până la urmă. Și acest act legislativ înseamnă că putem să contribuim la interzicerea acestui, acestei exploatări forestiere ilegale. Mulțumesc, acum îi dau cuvântul domnul Potocnic, poate dorește să reacționeze. Honorable members. Domnule președinte, distinși deputați, le mulțumesc Parlamentului European și celor două raportoare, doamna Caroline Lucas și uh, doamnei Satu Hasi, precum și raportorilor fictivi, pentru că s-au angajat uh, într-o uh, colaborare cu Consiliul și Comisie astfel încât să avem acest text în fața noastră. Pădurile sunt foarte importante pentru menținerea biodiversității în climatul global și în circuitul apei. Acestea sunt, aceștia sunt pilonii dezvoltării durabile, pădurile sunt pilonii ai dezvoltării durabile. Valoarea de mediu, valoarea socială și economică a pădurilor sunt imense. Știu foarte bine acest lucru din propria mea țară, în care pădurile acoperă aproape 60% din teritoriul nostru. În multe țări în curs de dezvoltare, pădurile uh, oferă nu doar locuri de muncă, ci și uh, medicamente, hrană, adăpost, care sunt uh, critice pentru subsistența a milioane de oameni din mediul rural. Și de aceea ar trebui să pavăm drumul înspre un acord în a doua lectură care va transmite un mesaj clar întregii lumi și anume că Uniunea Europeană nu va accepta lemn uh, ilegal. Totuși, uh, provocarea este cum depistăm acest uh, lemn ilegal. În sine, regulamentul nu este suficient pentru a identifica um, buștenii tăiați ilegal. Uniunea Europeană va continua să se angajeze cu acele țări uh, care doresc să întărească guvernanța, mai ales prin acorduri de parteneriat voluntare. Sunt bucuros că acest text recunoaște eforturile țărilor care încheie astfel de acorduri cu Uniunea Europeană. Unii spun că această propunere este o povară pentru proprietarii de păduri, însă eu cred că nu ar trebui să impunem o povară inutilă și cred că textul oferă o flexibilitate suficientă. Din nou, această propunere merită sprijinul dumneavoastră și cu siguranță are sprijinul meu. Mulțumesc! Începem acum uh, runda de intervenții din partea grupurilor și dau în primul rând cuvântul domnului Fielner timp de două minute în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc doamnei Hasi Am uh, participat la aceste discuții vreme îndelungată și am spus că vrem o cooperare în adevăratul înțeles al cuvântului. Și am reușit să avem această colaborare. Rămân două întrebări, două probleme. Uh, lemnul este un material minunat, un material regenerabil și inițial am crezut că vom avea mai multe probleme cu acest text. Având în vedere legislația existentă, s-ar fi putut înțelege că se militează împotriva lemnului și pentru folosirea materialelor plastice și sintetice. Din fericire, nu se întâmplă așa. În plus, este clar că Trebuie să ne gândim nu doar la lemnul ca atare, ci și la produsele prelucrate din lemn și să știm de unde provine lemnul care alcătuiește fiecare dintre aceste produse, inclusiv fibrele de lemn, care intră în componența produselor importate. Și este clar că aceste prevederi nu trebuie folosite pentru a ridica bariere comerciale. Trebuie să colaborăm cu alte țări să continuăm schimburile comerciale cu acestea, să continuăm importurile și exporturile. Și am senzația că această propunere a ajuns la o etapă foarte bună acum, cred că nu mai poate fi îmbunătățită și sunt foarte mulțumit că o avem ca tare în față. În fine, aș vrea să le reamintesc colegilor mei că dacă dorim să continuăm comerțul cu lemn, trebuie să ne asigurăm că nu, mai, uh, nu se mai fac exploatări ilegale. Mulțumesc, domnule Fielner, spune domnul președinte. Are cuvântul domnul Arsenis în numele socialiștilor. Trei minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și domnule comisar Potocnic. Eu cred că este un moment emoționant să discutăm uh, acum, să avem această dezbatere și să avem votul uh, mâine, pentru că mă gândesc acum la colegii care au luptat din greu pentru acest uh, lucru. Și în acest moment, Consiliul a ajuns să fie de partea Parlamentului și a propus o legislație care va fi extrem de importantă atât pentru consumatorii europeni cât și pentru producătorii europeni. Până în acest moment, cetățenii europeni care cumpărau uh, produse din lemn nu știau dacă lemnul era le, uh, legal sau ilegal, provenind din exploatare legală sau ilegală. Și exista o întreagă, un întreg conflict între uh, exploatarea legală și cea ilegală. Și prin acest act legislativ și prin activitatea Parlamentului European, noi și Consiliul am reușit să facem un lucru care ar trebui să se înțeleagă de la sine. Cu alte cuvinte, exploatarea ilegală ar trebui să fie recunoscută ca fiind ilegală în Europa. Prin adoptarea acestui act legislativ și prin analizarea întregului sistem care trebuie să fie aplicat și prin analizarea situației produselor din lemn, cred că înregistrăm progrese. Când analizăm fapt, ă, dacă aceste produse sunt sau nu ă, provenite din exploatare ilegală, cred că trebuie să nu uităm și de aspectele de biodiversitate. Am două observații specifice pe care Consiliul nu le-a inclus în propunere, dar care mie mi se pare extrem de importante. Consiliul nu a acceptat ceva care mie mi se părea de la sine înțeles, și anume că punerea inițială pe piață a produselor din lemn care sunt obținute în mod ilegal uh, este un lucru care ar trebui să fie considerat o infracțiune împotriva mediului. Cu alte cuvinte, Consiliul a încercat să păstreze această idee de risc neglijabil, ceea ce deschide o portiță de scăpare până la urmă pentru agenții economici în, prin această legislație. Actul legislativ țintește să protejeze consumatorii și producătorii europeni de uh, o concurență ieftină și neloială din afara Europei și sper, vorbind și în numele uh, celorlalți care au lucrat la acest uh, dosar, că vom putea găsi o soluție. Mulțumesc. Acum, în numele grupului liberal, următorul vorbitor are două minute, domnul Gerbrandi. Mă vedeți că sunt bucuros, nu doar datorită victoriei Olandei împotriva Uruguayului în semifinală, ci și pentru mesajul foarte clar pe care îl adresăm restului lumii prin acest um, text. 150 de milioane de cetățeni europeni au hotărât că nu vor produse din lemn ilegale. Uh, cei care vor încerca să cumpere astfel de produse vor fi sancționați. Credem că acest mesaj al Uniunii Europene este foarte clar și nu trebuie să-i subestimăm importanța. Despăduririle rămân o problemă importantă în lume. Despădurile legale și mai uh, ales cele ilegale. Noi uh, cred că trebuie să ne folosim de forța noastră de consum pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Și datorită acestui Parlament am reușit să ajungem la, această, la acest stadiu. Vrem să descurajăm uh, lemnul ilegal acest lucru este important pentru că aceasta este o victorie a democrației. Mulțumesc președinției spaniole și președinției belgiene, care din păcate nu este prezentă, pentru munca remarcabilă pe care au depus-o pe a întrajunge uh, la majoritate în Consiliu în ceea ce privește interdicția introducere pe piață a produselor ilegale din lemn. Și acum uh, cheia ține de implementarea regulamentului. Dacă nu aplicăm regulamentul în mod eficient, atunci nu va rămâne decât uh, literă moartă. Mulțumesc doamnei Hasi, mulțumesc și doamnei Lucas pentru cooperarea excelentă. Același lucru este valabil și pentru raportorii fictivi cărora aș dori să le mulțumesc. Cred că am dat exemplul și cred că am demonstrat cum Parlamentul European poate să-și exercite dreptul democratic pentru binele cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul doamnei Gerling timp de un minut și jumătate. Dumnea ei reprezintă grupul ECR. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să o felicit pe doamna Hasi, care a gestionat cu multă competență acest dosar. A fost o mare plăcere să colaborez cu domnia sa și mă bucur că am participat la negocierile care au dus la un acord. Pe de o parte, acordul este suficient de sever pentru a proteja cu adevărat pădurile și biodiversitatea, pe de altă parte, suficient de flexibil pentru a nu împovăra prea mult uh, comercianții care acționează legal și care sunt onești. Și încercăm să nu subminăm succesul acestora și ne bucurăm că, iată, atunci când colaborăm, se poate ajunge la astfel de acorduri echilibrate. Un uh, efect secundar de bun augur este efectul asupra gradului de informare al publicului. În Regatul Unit s s-a depășit nivelul uh, grupurilor de ecologiști care se implică de obicei și pentru mine, ca membru nou în Parlamentul European, este un nivel fără precedent al implicării publicului care sprijină Parlamentul European și cred că sunt impresionați de faptul că am reușit să ducem acest subiect, acest dosar în direcția dorită de ei. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc Satu. A fost uh, extraordinar să colaborez cu domnia sa. Domnul președinte, mulțumim doamna Gerling. Are cuvântul acum doamna Marisa Matias în numele grupului uh, Stângii Unite Europene. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea, în primul rând, să îi uh, mulțumesc, să mulțumesc raportorilor. Într-adevăr, aceasta este o problemă gravă de mediu un milion de hectare de pădure sunt pierdute în fiecare an și acest uh, lucru reprezintă o amenințare gravă la adresa biodiversității. Despăduririle au un impact uh, negativ, clar pentru toată lumea, și astfel se explică și fenomenele climatice extreme care au apărut în diferite zone ale globului este, iată, un risc pentru toată lumea, pentru tot pământul. Însă nu reacționăm la fel. Comunitățile care depind în cea mai mare măsură de pădure pentru a supraviețui sunt cele mai afectate. Și este de asemenea clar că se face o repartizare a resurselor naționale în baza unor principii de justiție socială. Comercializarea lemnului um, recoltat ilegal, e vorba de 20% din uh, întreaga cantitate de lemn vândută, ar trebui reglementată problema atât din punct de vedere al producătorilor cât și al consumatorilor. Trebuie să gestionăm în mod uh, durabil uh, folosirea acestei materii prime atât de importante. Și nu e vorba doar de a spune cuvinte frumoase. Acest raport este cu adevărat, reprezintă cu adevărat un pas înainte intențiile bune nu sunt suficiente. Trebuie să aplicăm sancțiuni reale, în primul rând amende, amenzi, mă scuzați, și în caz de recidivă să se ajungă chiar la confiscarea lemnului respectiv cu suspendarea automată a autorizațiilor de punere pe piață al lemnului pentru comercianții respectivi. Cei care comercializează această resursă naturală trebuie să răspundă din punct de vedere social. Iar cei care mm, introduc pentru prima dată pe piața europeană lemn trebuie să respecte măsurile impuse și să răspundă la toate întrebările referitoare la originea lemnului respectiv. Populația trebuie să aibă, are dreptul la informație Trebuie să știe cine respectă și cine nu respectă regulile acestea. Președintele, are cuvântul acum doamna Rosbach, un minut, în numele uh, grupului Europa și Democrație. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Hasi, care s-a ocupat foarte rapid și foarte bine de un subiect foarte complicat. Aș dori să mă refer la câteva aspecte lemnul recoltat ilegal, distrugerea biodiversității și produsele care sunt realizate în țări terțe din afara Uniunii Europene. Produse care sunt recoltate legal pentru că este foarte ușor să obții informații despre originea produselor, astfel încât să putem avea o etichetare. Dar cât de departe ar trebui să mergem pe lanțul de aprovizionare cu uh, aceste produse din lemn? Uh, este, se poate să verificăm toate aceste lucruri. Mă gândesc la produsele um, de mobilier care sunt uh, făcute cu MDF și, practic, dacă punem în aplicare toate aceste lucruri, uh, nu o să putem să fim, uh, să respectăm același nivel de concurență și sper ca prin această propunere să putem realiza ceva mai mult. Președintele, mulțumesc, doamna Rosbach. Acum avem uh, membrii care vorbesc în nume propriu și pentru un minut și jumătate, doamna Pitikainen. Domnule președinte, acesta este un pas important pentru folosirea responsabilă a resurselor și pentru responsabilitatea internațională pentru biodiversitate și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, pentru că demonstrează faptul că Uniunea Europeană poate să fie eficientă ca actor internațional prin propria legislație internă care a fost um, arătată și de um, directivele anterioare. Rezultatul este cu siguranță mai, unul mai bun decât dezavantajele aduse de compromis. Așa cum a spus și doamna raportor, un dezavantaj este lipsa sancțiunilor la nivel european și faptul că acestea nu au fost incluse la capitol în eh, directiva privind infracțiunile împotriva mediului atunci când vorbim despre exploatarea ilegală a pădurilor. Sper că Comisia va rezolva această problemă foarte rapidă și va include aici și uh, produsele uh, folosite la uh, tipărit. Vă mulțumesc foarte mult. Două minute și jumătate, doamna Linda McAvan. President. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte târziu, dragi colegi. Și cred că totuși aceasta nu ar trebui să ne distragă atenția de la faptul că acesta este unul dintre cele mai importante voturi pe care le vom avea săptămâna aceasta în Parlament. Este important pentru cetățeni. Uh, este, am primit foarte multe mesaje de la cetățeni Acum uh, am avut o petiție care a primit 52, uh, 25.000 de semnături. Este un lucru important pentru climă și, așa cum spunea și domnul comisar, este cel mai important pentru milioanele de oameni care trăiesc în țările cele mai sărace ale lumii și a căror viață este afectată de tăierile ilegale de păduri. În Madagascar, uh, milioane de hectare de copaci au fost despădurite și și aceasta a afectat o mare parte din PIB-ul acestei țări. Nu e de mirare mm, că sunt atâtea conflicte în Madagascar. Apoi există și mm, alte țări afectate, în Cambodgia, de exemplu, și alte războaie civile din alte țări. Și mm, 15 tone de lemn trec din Birmania în China odată la 7 minute, ceea ce dovedește acest sistem ilegal. Milioane de oameni nu au o șansă mai bună în viață, pentru că miliarde de dolari se pierd sub formă de impozite la bugetele de stat. 2 miliarde de dolari au fost pierduți uh, de la buget în Indonezia. Această sumă ar fi suficientă pentru a furniza servicii de sănătate pentru 100 de milioane de oameni din acea țară. Este mai mult decât bugetul pentru sănătate al țării respective. Ceea ce facem noi astăzi este un prim pas. Nu este perfect, așa cum a recunoscut și domnul comisar, dar este un pas uh, foarte important înainte și de aceea mulțumesc comisarului că a mers mai departe decât predecesorii săi. Mulțumesc și președinției spaniole că a susținut uh, acest uh, acord și mulțumesc și fostului uh, secretar de stat pentru aceste eforturi. Cred că mâine vom marca un moment important și cred că Satu Hasi a făcut un lucru extraordinar trebuie să menținem un nivel de conștientizare ridicată a publicului și este bine bine să urmărim punerea în aplicare a acestui uh, act normativ atât de important. Mulțumesc, Linda. Acum, timp de un minut și jumătate, domnul Chris Davis. Mulțumesc. Comerțul cu droguri și comerțul cu lemn ilegal sunt două activități care generează profituri atât de mari încât ajung să corupă și guvernele și fac punerea în aplicare a legilor foarte dificilă. Acum 5 ani am preluat, uh, am discutat cu domnul comisar lui Michel și am spus că avem nevoie de astfel de măsuri. El a părut că înțelege, însă a spus că aceste lucruri nu pot fi făcute pentru că așa spun uh, juriștii. Domnule comisar, dacă juriștii, juriștii vă spun că ceva nu se poate face, atunci trebuie să schimbați juriștii. Iată că aceste lucruri s-au făcut până la urmă. Directiva, cerințele din această directivă spun că statele membre trebuie să introducă un regim de aplicare a legii care să fie eficiente, persuasive și disuasive și, și proporționale, se corectează vorbitorul. Dar ce înseamnă asta? ce se întâmplă dacă Slovenia spune că sancțiunea pentru importul ilegal de lemn este de închisoare de 10 ani și Regatul Unit spune că este o lovitură pe încheietură cu rigla. Cum te asiguri că sancțiunile sunt uh, aceleași sau comparabile în toată Uniunea Europeană? Trebuie să spuneți tuturor că veți începe să Uh, publicați detaliile legate de sancțiunile pe care le aplică fiecare stat membru că veți pune lucrurilor pe nume și veți, veți face de rușine pe vinovați așa cum nu s-a făcut până acum. Domnule comisar, proporțional, eficient și disuasiv. Acestea sunt cuvinte pe care le veți auzi iar și iar. Și sper ca dumneavoastră, în calitate de comisar, vă veți asigura că ele sunt și aplicate. Mulțumesc. Mulțumim. Are cuvântul domnul Kramer, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că avem de-a face cu un act legislativ foarte bun, pentru că prevenim intrarea pe piața europeană a lemnului recoltat ilegal. Dar, bineînțeles, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că nu facem doar să ne trecem dorințele pe hârtie, uh, ca în toată legislația privind mediul, trebuie să ne asigurăm că ea va fi pusă și în practică și de aceea trebuie să alegem aspectele practice. Și uh, vorbesc acum despre plasarea de, pe piață și uh, despre importuri. Ar fi prea birocratic să insistăm să avem o dovadă de origine prin tot lanțul de aprovizionare și de marketing de punere pe piață în um, Europa. Cred că nu este uh, realist, practic, să mergem la fiecare fabrică în parte și să le cerem să uh, producă tot felul de certificate care arată uh, originea pentru a ne asigura că nu folosesc uh, lemn recoltat ilegal. Cred că asta ar avea efectul opus, practic, dacă avem prea multă hârțogăraie. Trebuie să, consider, să luăm în calcul și posibilitatea acestui risc uh, zero Uh, riscul zero nu există. El creează birocrația până la urmă. Trebuie să ne asigurăm că această legislație este echilibrată și poate să fie pusă în practică și cred că asta avem aici. Mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Mener, un minut. Domnule președinte, această exploatare ilegală a lemnului trebuie să fie stopată. Cred că suntem cu toții de acord însă eu nu susțin în totalitate acest compromis. Mă refer uh, în special la răspunderea în fiecare parte a lanțului. Cred că există temeri că aceasta va crește birocrația pentru companii și pentru proprietarii de păduri și aceasta nu este deloc intenția noastră. Trebuie să ne asigurăm că atunci când această directivă va fi pusă în aplicare, certificările sunt fezabile și nu introducem suprapuneri sau cerințe care se suprapun, care ar deteriora și mai mult competitivitatea sectorului forestier. De asemenea, este important ca lemnul să nu fie pus într-o poziție mai dezavantajată față de alte produse. Aceasta este o altă temere. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Karl Haglund pentru un minut. Tak, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este mare păcat că acest subiect atât de important a primit atât de puțin timp și la această oră. De asemenea, este mare păcat că am pierdut din vedere poate faptul că în Europa sectorul forestier și al prelucrării lemnului este unul foarte important care trebuie să se bucure de atenție pentru că traversează probleme. Este important acest lucru și îi sunt uh, recunoscător doamnei Hasi și celorlalți care au lucrat pe acest dosar. Sunt mulțumit că s-au uh, înregistrat progrese și cred că am ajuns la un compromis bun pentru a ne asigura că exploatarea forestieră ilegală este interzisă, că îi se pune capăt, dar că acest lucru nu uh, afectează negativ sectorul. Mulțumim. Am încheiat această rundă de intervenții și sunt trei colegi care au solicitat să intervină la Catch the Eye și, în primul rând, are cuvântul doamna Antonescu. Un minut, uh, un minut. Mulțumesc, domnule președinte

Tiene la la señora Kadenbach. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kommissar. Domnule președinte, domnule comisar, 2010 este anul biodiversității. Și acest regulament va fi o cale foarte importantă de a combate schimbările climatice și de a menține biodiversitatea. În ceea ce privește um, produsele din lemn obținute ilegal. Acesta este un subiect extrem de important pentru despăduriri, pentru că 20 până la 40% practic din uh, uh, cantitatea de lemn provine din uh, recoltări ilegale și vorbim de uh, 20% din uh, emisiile globale de dioxid de carbon și toate astea afectează biodiversitatea. Trebuie să avem o interdicție clară și absolută în ceea ce privește lemnul uh, recoltat ilegal în Europa, pentru că numai așa vom putea să ne uh, manifestăm angajamentul față de păstrarea și conservarea biodiversității și sunt recunoscător Domnul Mulțumesc. Domnule comisar, poziția Parlamentului European uh, formulată în raportul doamnei Caroline Lucas este foarte bună și trebuie să o susținem, pentru că nu putem să acceptăm la nesfârșit um, ostilitatea anumitor guverne din statele membre față de uh, tăierea ilegală de păduri și uh, faptul că nu se aplică sancțiuni Totuși, dacă ne uităm cu atenție la această legislație, nu suntem siguri dacă aceasta este părerea guvernelor sau dacă este a mafiei care, corup, care corupe guvernele. Oricum, nici piața neagră și nici mafia nu ne-ar împiedica să încercăm să combatem acest fenomen. Cred că microfonul a fost uh, întrerupt. Dăm acum uh, cuvântul uh, domnului comisar Potocnic pentru a reacționa la intervențiile care au avut loc. Aveți cuvântul, domnule comisar. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, este târziu și voi încerca să fiu succint, dar asta nu pentru că lucrurile nu sunt uh, importante, ci pentru că, iată, există consens în această sală. Pădurile sunt foarte importante pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru protejarea biodiversității. Împreună cu regulamentul recent referitor la pescuitul ilegal, nereglementat și nedeclarat. Acesta înseamnă că vom avea instrumentele necesare în Uniunea Europeană pentru a lupta împotriva exploatării ilegale a două dintre cele mai importante resurse, pădurile și pes- resursele piscicole. Este și o luptă important, importantă împotriva sărăciei. Impactul regulamentului depinde de punerea sa în aplicare eficientă și um, lucrurile încă nu s-au finalizat. Însă, în prezent, ne dăm seama că o soluție în acest dosar important și dificil totodată s-a găsit. Avem de-a face cu o propunere nobilă. Abia aștept să începem procesul de punere în aplicare împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, și pentru intervenția scurtă și precisă și încheiem acum uh, dezbaterea cu intervenția raportoarei, doamna Hassi, pe care trebuie să o și felicităm Vă felicit, doamnă raportor, și aveți acum cuvântul două minute. Kiitoksia kaikille, jotka ovat näin. Dragi colegi, le mulțumesc tuturor care au intervenit la această oră târzie din noapte. Eu am fost implicată în aceeași situație la care a făcut trimitere și Chris Davis cu comisarul uh, pentru dezvoltare, în care comisarul din momentul respectiv a considerat că este imposibil să adopte un asemenea tip de legislație, dar mă bucur foarte mult că ceea ce el a crezut că este imposibil a fost de fapt posibil. Uh, domnul comisar a vorbit foarte bine despre dezavantajele recoltării ilegale a produselor din lemn și mulți colegi sunt îngrijorați de birocrație, dar aș dori să subliniez faptul că nu ar trebui să ne referim doar la cel care pune prima oară pe piață lemn sau produse din lemn. Pentru toți ceilalți, birocrația nu este chiar atât de mare dacă știi și poți să demonstrezi de unde ai uh, cumpărat lemnul respectiv sau cui l-ai vândut. Documentele ar trebui să existe în compania respectivă oricum, pentru că sunt uh, cerute și pentru plăți, spre exemplu. Uh, Mă bucur că foarte multe companii au susținut această interdicție a recoltării ilegale, spre exemplu în sectorul uh, de mobile și în sectorul de ambalaje. Am primit mesaje de sprijin și din partea sindicatelor care uh, sprijină această măsură și care au spus că există dezavantaje concurențiale uh, care apar pe piața noastră din cauza recoltării ilegale a lemnului. Așa cum au spus și colegii, uh, acest act legislativ trebuie să fie implementat așa cum trebuie. Și sprijinim ideea uh, sancțiunilor aplicate de statele membre, pentru că ele ar trebui să prevină abuzul. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Hasi. Cu asta încheiem dezbaterea și votul este programat pentru mâine la ora 12. Dragi colegi, următoarea noastră